tuturor celor care ați rămat, rămas în sală. Poftă bună, pentru că iată avem uh, o pauză până la ora 15.